venezuela dar înainte de această uh, dezbatere care stă să înceapă aș dori să i uh, urez bun venit doamnei mitzi capriles de ledezma nominalizată la premiul saharov în două mii cincisprezece și delegației sale din venezuela care urmărește din loja diplomatică această dezbatere privind situația din venezuela. Welcome. Bine ați venit! Și acum am să rog din nou pe domnul uh, ministru Kunders să ia cuvântul din partea înaltului reprezentant, din partea Comisiei. Thank you very much. Um, Mr. President, honorable members. Um. Mulțumesc foarte mult, uh, stimate domnule președinte, stimați eurodeputați. Urez și eu bun venit delegației din Venezuela. Vă mulțumesc că ați pus Venezuela pe ordinea de zi de astăzi. La două luni după alegerile legislative din 6 decembrie este timpul să dezbatem care este impactul sau lipsa acestuia al rezultatului semnificativ al acestor alegeri pe care le au avut uh, asupra uh, situației uh, acestei țări aflate într-o situație dificilă. Uh, mulțumesc Parlamentului că a fost atent la situația din Venezuela uh, în ultimii doi ani, după ce 43 de oameni au murit în protestele violente în februarie și martie 2014. Rezoluțiile adoptate uh, de două ori de atunci au arătat că actuala criză poate fi depășită doar printr-un dialog constructiv și pașnic și prin respectarea drepturilor omului în Constituția venezuelană. Uh, alegerile de la 6 decembrie au produs niște rezultate puternice. Majoritatea uh, poporului a acordat uh, Parlamentului puterea și capacitățile de a lua decizii pentru Venezuela și pentru viitorul său. Poporul din Venezuela suferă. Caracas este unul din uh, orașele cu cea mai mare rată a criminalității din uh, lume și, uh, de asemenea, și cu cea mai mare rată de răpiri sau atacuri violente. Există crize de medicamente, de hrană, de îngrijire medicală dar cu acest vot pașnic și clar pe 6 decembrie, poporul a cerut o reacție politică în fața acestor provocări. Toți actorii politici, toate instituțiile politice trebuie să respecte acest vot uh, democratic pentru adunarea națională și precum și legitimitatea guvernului actual. Acum este momentul să lucrăm împreună pentru a găsi o soluție pragmatică la aceste provocări confruntările ideologice sau uh, problemele instituționale nu vor aduce soluții. Nu avem timp să nu mai avem timp de manevre politice. Prețul petrolului nu o să-și revină prea curând, inflația este din ce în ce mai mare cu fiecare săptămână care trece. Inițiativele pentru un, economic, pentru un dialog economic național și pentru răzbunarea victimelor din 2014 au fost deja lansate de executiv. Uh, trebuie să se găsească soluții noi în spiritul compromisului și pentru asta este nevoie de uh, analizarea ceea ce nu a funcționat. Este important să nu uităm că mai multe zeci de protestatari se află încă în închisoare și um, îl menționez doar pe Leopoldo Lopes, uh, care a fost uh, o victimă a violenței și care trebuie să fie protejat și pentru asta trebuie să ne asigurăm că cei care au comis uh, violențe în timpul protestelor uh, vor fi judecați conform legii. Toate aceste subiecte trebuie să fie rezolvate și aceste inițiative ar trebui să fie considerate drept oportunități atât de către guvern cât și de către opoziție în spiritul Um, unei colaborări constructive pe baza Constituției venezuelene. Constituția este cea care oferă un cadru pentru funcționarea democratică. Uh, mulți se simt tentați de structuri paralele, dar aceștia trebuie să știe că au o răspundere foarte mare. Haideți să fim clari, dacă va persista această absență a dialogului, există riscul unor proteste de stradă și unor confruntări violente care pot să scape de sub control. Știm că societatea este polarizată și nu avem cum să scăpăm de asta. Dar ambele tabere trebuie să accepte că fiecare are un rol de jucat. Niciuna dintre tabere nu poate rezolva toate crizele de una singură. Acesta este mesajul pe care l-a transmis Europa prietenilor noștri din Venezuela. Dialogul și compromisul sunt singura cale de urmat. Uh, noi lucrăm uh, la Venezuela, uh, la Caracas, mă scuzați, și la Bruxelles, tocmai pentru a transmite acest mesaj. Europa are îngrijorări legitime pentru că există mai bine de jumătate de milion de cetățeni europeni care trăiesc în Venezuela și Uniunea Europeană este îngrijorată și de stabilitatea regională și de impactul negativ uh, pe care situația răutățită l-ar avea asupra regiunii. Noi avem um, legături strânse cu regiunea și cooperăm strâns în multe domenii suntem pregătiți să accelerăm această cooperare cu Venezuela. Știm că mulți cetățeni din Venezuela se uită la Uniunea Europeană ca prieten bun care poate să-i ajute să, reconstru- să reconstruiască prosperitatea economică. Asta este oferta pe care am făcut-o în diversele întâlniri pe care le-am avut la Caracas și în Bruxelles. Acesta este mesajul pe care l-am exprimat și în câteva declarații publice. Profit de ocazie pentru a vă mulțumi pentru sprijinul pe care mi l-a acordat Parlamentul și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule ministru Kunders. Și acum o dăm cuvântul domnului Gonzales pentru un minut și jumătate. Domnule ministru Cunuz, Venezuela a însemnat odată progres, bunăstare și speranță. Dar chavismul, Maduro și revoluția lui Bonita au pus capăt acestei viziuni despre Venezuela. A ajuns o ruină. Trebuie să ne gândim cum se poate ruina o țară bogată doar în 10 ani. Acest lucru l-au făcut conducătorii ei LACOM. Asta nu e o revoluție, este o demolare când din, din farmacii lipsesc 93% din medicamente, nu este o revoluție, este o demolare. Când copiii sunt mor de foame, când pe stradă, o viața a omului valorează mult mai puțin decât o stație de benzină, asta este demoliționă. Când oamenii buni, studenții, opozanții democratici sunt în închisoare, în timp ce ticăloșii sunt pe stradă făcând în libertate afaceri, asta nu este revoluție, este o distrugere. Din fericire, în Venezuela, sunt suflă vântul poporului și ceaviștii care au încercat să închidă democrația o să vadă că democrația va schimba acest regim. Datorită femeilor curajoase cum e Mițe Caprile, Maria Coprila, Lilian Marin, libertatea va ieși din închisoare în Venezuela, spunea Antonio Ledezma, că libertatea nu se negociază, că libertatea nu se negociază, că justiția nu se negociază, că Venezuela nu se negociază. E adevărat, Uniunea Europeană știe că trebuie să fie întotdeauna de eh, partea poporului venezuelan curajos. Nu știu dacă în Venezuela sunt două părți, pentru că dacă ar fi, una este la putere și profită de putere, iar cealaltă este închisă. Mulțumesc foarte mult! Domnule Gonzales, Mr. Gonzales, you have... Domnule Gonzalez, aveți un cartonaș albastru din partea doamnei Rodriguez. Îl acceptați? Doamna Sandra Rodriguez. da, mulțumesc, domnule președinte. Domnule Pons, aș vrea să ne explicați de ce în Galicia și în statul spaniol sunt copii care mor de foame și de ce în Galicia și în Spania sunt sindicaliști care, sunt, care vor intra la închisoare. Mulțumesc. În Venezuela... există o închisoare care se numește Mormântul. Ieri un, a fost închis acolo un studiant la cinci cinci uh, nivele sub pământ, fără lumina soarelui, fără să știe măcar la ce oră din zi se află, pe o perioadă nedefinită. Și veniți cu așa ceva, mi-e rușine și nu vreau să răspund. Mulțumesc! Mulțumim, domnul uh, Oaregui, două minute domnule președinte și eu vreau să îi urez bun venit doamnei caprile și reprezentanților ei și vreau să exprim în numele parlamentului trei mesaje adresate poporului venezuelan. în primul rând realmente poporul venezuelan pe 6 decembrie, deci acum două luni, a votat în masă, a votat în pace și uh, a, opoziția a câștigat și Parlamentul acesta se felicită pentru această sărbătoare democratică și spune că doar democrația și doar prin democrație va fi posibil să se găsească soluții pentru poporul venezuelan. În al doilea rând, guvernul din Venezuela nu poate să reducă puterile noii adunări naționale este o adunare națională care este constituită legitim și nu se pot crea adunări paralele și nici nu se pot fi reduse puterile legislative ale acestei adunări, concentrând ilegal și artificial puteri în, în mâna executivului. În acest moment asta ar însemna o vulnerabilizare, o încălcare clară a mandatului democratic din 6 decembrie. Și în al treilea rând, vreau să în numele multor membri ai Parlamentului European. Noi cei de aici i-am auzit pe mulți vorbind rău despre ceavism. Aș putea și eu să fac acest lucru. Alții apără ceavismul. Eu n-aș putea să fac lucrul ăsta. Dar sunt expresii legitime. Vreau însă să spun altceva aici. Ceva ce a spus ministrul olandez cum foarte corect. Mandatul popular din Venezuela este un mandat al dialogului. Este un mandat al înțelegerii. Există un popor care cere soluții o putere legitimă a executivului și o putere a adunării legislative și trebuie să dialogueze și trebuie să se înțeleagă. Pentru că poporul dorește soluții, iar cetățenii doresc să se reglementeze gravele probleme de care suferă Venezuela de insecuritate, de o macroeconomie deteriorată. Pe, a, pentru asta trebuie să dialogăm, să dialogăm, să rezolvăm problemele pentru viitorul Venezuelei, pentru că merită poporul venezuelan. Mulțumesc! antes de mais quero cumprimentar Mitzi Capriles que está... Domnule președinte, în primul rând vreau să o felicit pe Mitzi Capriles care este aici cu noi și îi mulțumesc pentru că este aici. În decembrie, în alegeri, Venezuela a, a adoptat și-a ales locul între națiunile democratice. Îmi pare rău că acest document nu aprobă o delegație oficială. Uh, spre deosebire de cele spuse de domnul ministru, Uniunea Europeană nu este la înălțimea situației. Poporul a votat cu forța uh, opoziției față de Maduro și au câștigat uh, alegerile cu majoritate opoziția, ceea ce este de necontestat Guvernul anterior a încercat să facă tot ce a putut cu fel și fel de acțiuni și asasinate și de asemenea cu prizonieri politici. Situația aceasta este de o, o situație ca într-un film uh, cu teroriști. În ciuda amenințărilor de a politiza uh, Tribunalul Suprem și de a agrava situația de criză economică cu care se confruntă Venezuela. Domnule președinte, în aceste momente cruciale din istoria Venezuelei are nevoie de susținerea fermă a Uniunii Europene pentru ca rezultatele uh, acestei alegeri să fie respectate, să se respecte separarea puterilor. Pentru că dacă oscilăm aici, dacă suntem șovăi vorbitori, nu vom face nimic. Vorbim de o lege a amnistiei, de protecție, dar nu suntem la înălțimea situației, domnule președinte. Stimați colegi, ne jucăm cu democrația aici. Mulțumesc. 30 de secunde Mulțumesc, domnule președinte. De-a lungul anilor am văzut fel și fel de campanii care duc la destabilizarea Venezuelei. Din păcate, mulți dintre cei în acest Parlament sunt de acord. Lovitura din 2012, sabotaj, violență politică, aprilie 2013, 11 morți, februarie 2014, operațiunea La Salida în care au fost implicat Leopoldo López, 43 de morți, februarie 2015, operațiunea Hericon, unde era implicat Antonio Ledezma. În ciuda faptului că avem 20 de, pro- de, de alegeri, s-a instalat o campanie permanentă de deslegitimare a sistemului electoral care a fost aprobat la nivel internațional care a trecut prin primare interne și prin victoria opoziției la, adun- la alegerile din 6 decembrie și am fost martor acolo. În ciuda faptului că ex-președintele și medii, media vorbea de fraudă. Lucrurile s-au schimbat când și-au dat seama că e victoria opoziției. Nu este o victorie totală, nu există un, un uh, guvern care să se dea la o parte. Uh, Adunarea Națională nu este o putere supranațională. Există un executiv, există un președinte ales cu legitimitate ca deputații și nu am contribuit la incendiu. Am schimbat doar rolul. Nu susținem acele sectoare care încearcă să destabilizeze prin violență. Și să ducem, vrem să ducem la reducerea tensiunii în cadrul democratic cu contrapondere instituțională. Domnule Cosas, aveți un uh, cartonaș albastru. Atunci domnul González are cuvântul. Ultimele alegeri au fost auditate la nivel internațional, iar Parlamentul n-a putut să se deplaseze pentru că n-a fost invitat de guvernul venezuelan și pentru că guvernul nu i-a garantat securitatea. Totuși, eu am fost acolo și am văzut ce s-a întâmplat nu s-a făcut niciun fel de, audit, de, de acțiune de audit internațională. Mă întreb, dumneavoastră ați fost acolo? Evidentemente. Sigur că am fost acolo. Am fost acolo conform legii și suveranității Venezuelei pe care dumneavoastră nu o susțineți sunt între alții, au fost și vicepreședinte, ex-președintele nostru. Mai mult de 38.000 de persoane în diversele colegii ale opoziției. Și nu ce spuneați dumneavoastră că se folosește, dumneavoastră folosiți doar minciuna ca să schimbați realitatea pentru că nu vă interesează. Mulțumesc. Sunteți pregătiți să răspundeți la o altă întrebare din partea domnului Paria? sunteți pregătiți să răspundeți la o a doua întrebare? nu. bun. atunci mergem mai departe. domnul Sebastian. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă rog foarte mult să faceți ordine aici în Parlament, pentru că nu se respectă nici măcar minima eleganță pe care trebuie să o demonstrăm. Acum ne preocupă Venezuela și este foarte important. Și ca timpul pe care îl acordăm Venezuelei să-l acordăm și Mexicului, care nu e așa de departe geografic și care este o țară plină de violență împotriva femeilor și care sunt uciși și ziariștii. Și e o întrebare pe care o adresez domnului ministru. Să ne felicităm pentru rezultatul alegerilor, pentru procesul alegerilor, pentru uh, sărbătoarea democratică, așa cum s-a spus aici, încă o dată, pentru că alegerile anterioare și celelalte și celelalte au avut și el aprobarea internațională și au fost și ele transparente, curate, democrate, ca întotdeauna. Care e rolul pe care trebuie să-l joace Uniunea Europeană în Venezuela? Firește să apere drepturile omului acolo, pentru că asta este în fundamentul tratatelor noastre și să sperăm că o facem ceva mai bine decât o facem în țări cum ar fi Israel sau Maroc, unde impunitatea impunitatea iese la iveală și nimeni nu face nimic și unde avem și relații, din punctul meu de vedere, rușinos de cordiale. Ce vrem noi cu realmente să facem în Venezuela? Să susținem poporul, să fie pace, ce trebuie să facem noi? Logic, trebuie să modificăm, să ajutăm, să contribuim la modificarea modelului economic pe care îl are Venezuela. Venezuela trăiește din totdeauna și mă tem că unii colegi vorbesc de o epocă aurită din potriva lui Chavez, care n-a existat niciodată în Venezuela. Venezuela este condamnată să fie dependentă de petrol, ceea ce duce la instabilitate, la corupție și la violență. Dacă vrem aici aici să avem relații bune cu oligarhia petrolieră de care să beneficieze întreprinderile noastre, nu ajutăm poporul venezuelan. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Corao. Grazie, Presidente doamnă președintă privilegiată putem vedea cum la politica venga usată. Această poziție privilegiată poate fi, poate fi înțeleasă ca o modalitate prin care multinaționalele pot uh, destabiliza, destabiliza o țară. În urma votului popular din Venezuela, Venezuela vedem care sunt problemele reale cu gradul mare de corupție, lipsă de hrană, um, probleme cu furnizarea de electricitate, mișcări paramilitare, situații care se care, și mă întreb ce, se poate, ce pot să facă state puternice ca SUA și Uniunea Europeană pentru a ajuta Venezuela. Vedem că se poartă un război economic împotriva unei republici bolivariene de către o troică. Atacurile împotriva Venezuelei sunt evidente pentru, toate, pentru toți. Gândiți-vă la sancțiunile impuse de SUA Venezuelei, care a considerat că această țară este o amenințare la adresa sa. Am auzit și câțiva membri ai Parlamentului European care, s-au, care au spus că alegerile din decembrie au fost o înfrângere, însă eu, eu, eu aș dori să-l felicit pe domnul Maduro pentru a accepta rezultatul acestor alegeri și că a încurajat Venezuela să lupte în continuare pentru a-și obține Uh, independența. Domnul Ferran, mulțumesc, uh, domnul președinte. După cum se vede aici, nu doar Ucraina este în dezbaterea noastră. Țările latinoamericane au avut întotdeauna relații privilegiate cu uh, Uniunea Europeană pentru construirea unei lumi multipolare. Trebuie să ieșim din marxism și multe dintre ele chiar au ieșit. Trebuie să alungăm și să renunțăm și la doctrina Monroe în noul bolivarist și uh, stânga globalizantă în America, în America de Sud nu face decât să uh, uh, strice situația. În Venezuela, guvernul marxist al lui Maduro a fost uh, învins puternic la ultimele uh, alegeri și de aceea acum trebuie să fie sancționat. GUE aici ca și întotdeauna, admiră întotdeauna cele mai uh, groaznice dictaturi marxiste. Mulțumesc, urmează domnul Brock. Doamnă președinte, domnule președinte al Consiliului, dragi colegi, aveți dreptate, trebuie să colaborăm cu un asemenea stat și această colaborare începe prin recunoașterea alegerilor, alegeri care nu sunt recunoscute. S-au creat parlamente, para, uh, parlamente paralele și liderii politici ai opoziției sunt în continuare în închisoare. Aceasta este punctul de plecare pe care nu-l putem ignora și trebuie să vedem că Venezuela, care este cea mai bogată din punctul de vedere al resurselor de țiței de pe planetă, este una din cele mai săraci, uh, sărace uh, țări din lume. Ceea ce ne arată că savismul uh, a dus la tot mai puțină democrație, la tot mai mare sărăcie și la nerespectarea drepturilor omului. Este o realitate uh, care ar trebui să fie recunoscută și mă mir în continuare că reprezentanții Parlamentului European apără în continuare acest uh, sistem sau cel puțin încearcă să ne convingă că situația nu este atât de grabă. Mie mi se pare că trebuie să pornim de la recunoașterea alegerilor care exprimă voința popor- uh, poporului. Mă miră cum își, uh, mă miră atitudinea reprezentanților Podemos și a altor uh, partide care se pare că vor guverna în continu- vor participa la guvernare în Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Asis. Mulțumesc, doamnă președintă. Alegerile din Venezuela au fost libere, dar nu e chiar adevărat că președintele Maduro a recunoscut explicit rezultatul acestor alegeri. În general, nu prea sunt de acord cu ce s-a, n-a fost prea de acord cu ce s-a spus. S-a gândit că poate să facă un parlament uh, paralel, punând sub semnul întrebării principiul democrației reprezentative lucru care este fundamental într-o democrație. Iar societatea civilă este asfixiată și există personalități politice în închisoare pentru că el uh, are la discreție puterea în Venezuela, președintele adică. Uh, suntem la discreția unei puteri care trebuie să fie pusă sub semnul întrebării, mai ales în acest moment ce trebuie să facem noi aici? Să arătăm solidaritate față de acei parlamentari care au fost aleși în Venezuela. Să le spunem că suntem de partea lor în acest moment greu pe o cală care să ducă Venezuela la recâștigarea democrației politice. Sunt și alte dimensiuni, economice și sociale, dar fără dimensiunea politică nu există democrație în care toată lumea să aibă dreptul la democrație. Mulțumesc, doamna Aranciova. Aunque el mes de diciembre trajo nuevas esperanzas para la democracia en Venezuela. Mulțumesc, doamna președinte. Alegerile au adus speranță în Venezuela. Ceea ce am văzut noi în ultima parte în Venezuela este vocea poporului și uh, s-au uh, negat puterile acestei adunări legislative. Nu funcționează așa o democrație. Ce nevoie are Venezuela în acest moment? În primul rând, Trebuie să rezolvăm problemele urgente care afectează economia și societatea venezuelană. Trebuie să ajungem la acorduri în loc de confruntări. În primul rând, pentru a restaura un adevărat climat de împăcare naționale și ar trebui să fie eliberați toți deținuții politici. Și în al doilea rând, Europa trebuie să fie mai prezentă și cer în altei reprezentant să extindă uh, mandatul și să sporească finanțarea instrumentelor actuale ale Uniunii Europene pentru a da un răspuns la criza gravă din Venezuela în acest moment. Înainte de a încheia, vreau să transmit respectul meu profund și admirația mea femeilor curajoase din Venezuela. Unele dintre ele sunt cu noi astăzi aici. Miții Capriles, fica ei Antonietă și Maria Alejandra Aristicheta și de asemenea altor femei care n-au putut să fie cu noi astăzi aici. Aceste femei fac parte dintr-o forță unică pentru libertatea acestei țări. Schimbarea care se produce în acest moment în Venezuela se datorează în mare parte acestor curajoase femei. Mulțumesc! next one, Mulțumesc, Grandes doamnă președintă, în țara despre care vorbim, care nu e o țărișoară mică și lipsită de importanță și mi-aduc aminte că în acest moment prezidează Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, am vorbit despre această țară de mai multe ori. Am vorbit cu tărie reclamând libertatea. Am nominalizat uh, pe, pentru, uh, am nominalizat pentru premiul Saharov și am făcut uh, tot ce am putut, nu ne-am putut duce însă la alegerile democratice pentru adunarea parlamentară din Venezuela. Și ce s-a întâmplat? Opoziția a reușit uh, să, învâng, să înfrângă regimul lui Maduro. Și cum a răspuns acest regim? Negând și uitând importanța legislativului, a încercat să manipuleze și a încercat să îi atragă pe deputați astfel încât să nu aibă un quorum calificat ca să poată să revoce această adunare. Și ce a făcut opoziția care este reprezentată aici de uh, rudele ei? A, uh, dar uh, i-a apărat pe prizonieri. Prizonierii politici sunt în continuare în închisoare. Antonio Ledesma este în continuare în închisoare. E nevoie de o lege a amnistiei. De, deținuții politici trebuie să fie liberi și atunci o să fie un dialog și atunci o să vorbim de împăcare și atunci executivul și legislativul o să poată să dialogueze dacă Maduro va știe să fie la înălțimea rolului pe care îl are. Mulțumesc, doamna Valenciano are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Adevărul este că uneori apar vești bune, cum ar fi cea că democrația este mai puternică decât eforturile unora de a o slăbi. Uh, de multe ori, cei care încearcă să slăbească democrația sunt uh, învinși de democrație. Și cred că venezuelenii și femeile din Venezuela au un viitor mult mai plin de speranță acum că poporul uh, la alegeri a vorbit acum au un parlament ales democratic și au forța să facă schimbările de care are nevoie această țară. Pentru că are nevoie de schimbări și are nevoie să iasă dintr-o situație de criză aproape umanitară. Nu vreau să fac pe spaniolaica care are o poziție sau alta față de Venezuela, nu mi se pare bine. Cred că trebuie să facem apel atât la opoziția democratică care este majoritară în Parlament, cât și la președintele Maduro, ca să înceapă un dialog, să înceapă o tranziție, o reconciliere în această țară Realmente asta cere poporul și cere chiar prin intermediul urnelor dialog, reconciliere, tranziție și democrație. Mulțumesc! Doamna Becera Bastărecea, următoarea. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule ministru. Încă o dată vorbim despre Venezuela aici în Parlament și am putea să spunem același lucru ca și alte dată. Deținuții politici ca Lopez, Lopez, Leopoldo López și Antonio Ledesma sunt în închisoare. Venezuelenii continuă să sufere uh, de mm, și țara are cea mai înaltă rată a inflației din lume. Este țara cea mai coruptă de pe continentul sud-american și acum este și cea mai violentă. Riscul unei crize umanitare este în continuare prezent și sunt fapte, nu opinii. Aș vrea Uh, Miții și Alejandra că s-a schimbat ceva de ultima dată când am vorbit în acest plen, pentru că lumea întreagă a văzut că majoritar sunt venezueleni care vor o schimbare pacifică și constructivă pentru țara lor și vor să scape de regimul lui Maduro. Totuși, se pare că acest guvern nu acceptă voința poporului venezuelan și încearcă să boicoteze rezultatul alegerilor cu tot felul de artificii. În următoarele luni, această nouă adunare legislativă va face niște niște reforme, legea amnistiei, instituționalizarea și caracterul democratic al Venezuelei și angajamentul nostru față de acest lucru. Uniunea Europeană trebuie să sprijine această adunare națională ca să ea să poată să facă aceste reforme. Și trebuie să trimitem o delegație oficială care să vadă exact, fără echivoc, că o susținem. Sunt spanioloică, dar sunt și europeană. Și vreau să fim la înălțimea acestor acțiuni prin fapte. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, domnul Stier. După mulți ani de regim chavist, uh, Venezuela este în pragul unei crize umanitare este lipsesc produsele de primă necesitate care afectează pe cei mai săraci din societate. Ne confruntăm cu o situație alarmantă și trebuie să răspundem cu solidaritate, dar înțelegând și spunând foarte clar că este o situație care este rezultatul direct al politicii care este pusă în practică de un regim autoritar care i-a închis pe liderii opoziției și acum uh, practic a închis tot poporul venezuelan în mizerie. Venezuelenii eh, s-au prezentat la urme la, pe 6 decembrie și prin votul lor au cerut o schimbare de direcție. Totuși, domnul Maduro este surd la voința poporului și își uh, uh, întărește controlul asupra puterii judiciare și se, își concentrează mai multă putere în executiv. Din motive de solidaritate cu poporul venezuelan să încercăm să eliberăm pe, deputa, pe deținuții politici, să se respecte statul de drept pe care l-a călcat în picioare regimul uh, chavist. Maduro este orb din punct de vedere politic și nu vede că ce s-a întâmplat. Uh, în aici, de până la victoria opoziției democratice din decembrie în patria lui Simon Bolivar. Regimul chavist încă poate să facă foarte mult rău, de aceea trebuie să fim atenți și să fim solidari cu poporul din Venezuela, pentru că se luptă pentru libertate. Mulțumesc foarte mult. Domnul Zorin doar acum cuvântul. Domnule ministru, întărirea relațiilor dintre Uniunea Europeană și America Latină trebuie să fie o prioritate în politica noastră externă. Această prioritate se bazează pe complementaritatea valorilor dintre aceste două regiuni. Și este foarte important să ne gândim că tratatul comercial cu Mercosur trebuie să fie uh, încheiat și sperăm că Venezuela va adera și ea la acest tratat. Parlamentul European trebuie să-și arate indignarea democratică față de încălcările sistematice ale statului de drept și ale dreptului internațional din Venezuela. Guvernul acestei țări trebuie să respecte Constituția acestei țări, drepturile cetățenilor și mai ales ale organelor alese democratic este important să întărim cooperarea cu Venezuela, însă există o linie roșie, garantarea siguranței juridice și a funcționării statului de drept în Venezuela. Domnule ministru, și înalta reprezentantă și președinția au toată susținerea noastră pentru a face tot ce se poate pentru a susține această țară. Mulțumesc foarte mult. Domnul Mian Mont are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președintă. Victoria opoziției democratice în decembrie a fost istorică, după 27 de ani de ceavism. Dar situația este foarte grea. Reacția executivului lui Maduro nu a fost dialogul, ci confruntarea numa, numirea a 30 de magistrați la Tribunalul Suprem, reducerea mecanismelor de control pe care le are adunarea parlamentară, crearea unui parlament comunal paralel ca să uh, fie facă opoziția adunării suspendarea deputaților de la vot și e o situație foarte gravă din punct de vedere economic și social. Președintele a pus un plan de urgență economică fără a conta uh, pe opoziție. Și, cum spuneam, există deținuți politici pe, și multă lume cere eliberarea lor ca și comunitatea internațională, printre care și Parlamentul uh, European. Uh, o salut pe Miții Caprile, soția uh, primarului uh, din Caracas, uh, Antonio Ledezma. Mâine, în adunarea legislativă din Venezuela, se va face o propunere pentru eliberarea deținuților politici care sunt deținuți uh, arbitrar. Să sperăm că va avea câștig de cauză și că ei vor fi eliberați, pentru că cerem eliberarea lor de multă vreme. Venezuela cere libertarea de, libertatea deținuților politici, dialog, consens, toleranță. Țara nu poate lua decizii unilaterale și încălcarea statului de drept și fraudarea legii, ci deci e vorba de o schimbare după un autoritarism în creștere pentru că există condiții pentru a face acest lucru în Venezuela, deși Maduro continuă să reziste în această țară. Mulțumesc și acum domnul Elam. Mulțumesc, doamna președinte. În urmă cu aproape 17 ani, evoluțiile, evoluția economică și politică a unei țări bogate în resurse naturale a fost paralizată printr-un control uh, autoritar din partea guvernului și rezultatul a fost același ca întotdeauna, Exercitarea centralizată așa numitului uh, socialism duce la faliment uh, economic, la mizerie socială, la corupție răspândită. Doar anul trecut, economia a scăzut cu 10%. Inflația a ajuns, pe de altă parte, până la 700%. Sunt cifre devastatoare pentru leadershipul politic. Chiar mai mult, în urmă cu doi ani, de, zi, de cetățeni au fost uciși de forțele de ordine, mai mult de trei mi-au fost arestați, inclusiv domnul Lopez, Leopoldo Lopez și mulți alții care se află în continuare în închisoare. S-a cerut o schimbare înspre uh, justiție, uh, o schimbare care a devenit reală în urmă cu câteva luni. Problema este că domnul președintele Maduro nu este pregătit să renunțe la putere. Într-adevăr, este nevoie de un dialog național pentru a depăși această criză, însă, în primul rând, în Venezuela trebuie să fie respectate într-adevăr drepturile omului. Doar așa poate fi depășită această criză. Mulțumesc. Mrs. Jimenez, do you want... Doamna Jimenez, Doriți să luați cuvântul la intervențiile spontane sau să adresați o întrebare prin cartonașul albastru? La intervențiile spontane, vă mulțumesc. Yes. Then, first one. Foarte bine. Domnul Pospisin este primul. Předsedkyně, já jsem tu debatu velmi pozorně poslouchal. Doamnă președinte, am ascultat cu mare atenție dezbaterea noastră și cred că Uniunea Europeană și Consiliul trebuie să pună presiune asupra președintelui Maduro pentru a respecta rezultatele alegerilor. Este frumos să vorbești despre dialog și reconciliere, dar trebuie să existe două tabere aici și uh, tabăra președintelui pare să lipsească în acest moment. În al doilea rând, cred că Parlamentul va trebui să uh, își asume niște reforme semnificative, pentru că aici nu vorbim doar de amnistie și de alte lucruri, ci de reformarea generalizată a statului de drept în Venezuela. Și, obiectiv, statul de drept nu există în Venezuela. Uitați-vă la ce a făcut Curtea Supremă atunci când a îndepărtat uh, a îndepărta mandatul la trei membri ai Parlamentului. Deci uh, Venezuela nu poate funcționa fără lege și justiție și aceste semnale uh, ar trebui să fie transmise poporului venezuelan. Domnul Maria Sărăcăută, vă mulțumesc. Rezultatul alegerilor din decembrie ne arată că poporul nu a fost de acord cu modul în care și-a desfășurat activitatea fostul guvern și cu criza economică. Și acum se manifestă tensiuni în societatea din Venezuela. și opoziția își dorește să se revină la politica lui uh, Maduro. Este o temă care a fost dezbătută pe larg în uh, Europa, însă nu aceasta este cea mai importantă temă de discutat. Vedem că au avut loc mari uh, reacții sociale, dar se discut, se înceva, a început să se discute despre privatizarea locuințelor sociale într-o țară în care foarte mulți oameni trăiesc în adăposturi Uh, temporare. În ceea ce privește relațiile între Uniunea Europeană și Venezuela, cred că trebuie să respectăm principiul neamestecării. Mulțumesc, domnul Iacovcici are cuvântul. Mulțumesc, domn, uh, doamnă președintă. Alegerile de pe 6 decembrie din Venezuela au adus noi speranțe poporului venezuelan o nouă speranță care sperăm cu toții să aducă un viitor mai bun acestei națiuni care a trecut prin atât de multe. Și sperăm că o va ajuta să-și folosească resursele în beneficiul tuturor uh, cetățenilor venezueleni și nu doar în beneficiul multinaționalelor și indivizilor particulari. Dar vreau să spun că Venezuela are astăzi două alegeri, dialog sau haos reconciliere sau violență. Cei care aleg, aleg tabăra greșită vor fi răspunzători pentru ce se va întâmpla mai departe în Venezuela și uh, solicit uh, tuturor taberelor să, fie, să aibă răbdare și să vrea uh, reconciliere și solicit și domnului Maduro să facă acest lucru dacă dorește binele poporului său. Mulțumesc! Situația actuală o cunoaștem cu toții. Venezuela este guvernată de un narcodictator, de Nicolas Maduro, care și-a dus poporul la distrugerea economică și la o criză umanitară fără precedent, prin politicile sale chaviste, comuniste, dictatoriale. Dar astăzi, Parlamentul uh, European trebuie să ridice vocea pentru a denunța încă o dată aceste fapte și pentru a cere eliberarea deținuților politici care sunt încarcerați pe nedrept din ordinul lui Maduro și prin tentaculele juridice ale lui Maduro. Se încalcă drepturile acestor persoane și se arată că, de fapt, uh, Maduro este un tip care încearcă să elimine pe toți cei care se opun ceavismului. Doamnelor și domnilor, Venezuela oamenilor buni, Venezuela democrată care cere libertate și justiție, suferă toată această Venezuelă este înlănțuită, iar Parlamentul European are cheia pentru a deschide acele lanțuri ale Venezuelei. Să le folosim pentru a elibera poporul venezuelan. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și acum doamna Jimenez Beceril va fi ultima care a cerut uh, vorba. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Am avut mândria de a fi martoră la modul în care s-a sărbătorit această victorie mare a opoziției. Eram într-o sală mică, o plină, plină de oameni și vă garantez că primul cuvânt al opoziției a fost nu au fost cuvinte de triumfalism împotriva lui Maduro, ci a fost de mulțumire către venezueleni, au fost cuvinte de smerenie, de mână întinsă către Maduro, sperând că și guvernul va face același lucru și că se va încerca deschiderea uh, închisorilor ca să iasă Leopoldo López și Antonio Ledesma, care sunt în închisoare pentru că gândesc altfel decât Maduro și pentru că vor libertatea poporului lor. Vreau să-i mulțumesc lui Mițica Aprilie și fiicei ei care sunt aici și tuturor acelor femei uh, care au fost alături uh, și vreau să vorbesc și despre deținuții politici care sunt închiși în mormânt. Erau fizioterapeuți care uh, participau la o manifestare și că am văzut asta cu ochii mei. Și vreau să mulțumesc poporului venezuelan care este marele realizator al acestei victorii. Nu mai există cale de întoarcere, chiar dacă unii nu vor să recunoască acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Kunders are cuvântul. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dați-mi voie să încep prin a spune cât de important este să ascult această dezbatere și să subliniez încă o dată importanța acestei discuții la două luni după alegerile legislative de pe 6 decembrie. Importanța acestei dezbateri este, în primul rând, faptul că alegerile din 6 decembrie au avut un rezultat fără echivoc. Au arătat voința poporului uh, venezuelan care a dat un mandat clar Parlamentului să ia decizii pentru a rezolva problemele cu care se confruntă țara. Am auzit multe dezbateri uh, despre modul în care am putea ajuta din partea Uniunii Europene uh, Venezuela printr-un proces care să ajute Venezuela să iasă din criza cu care se confruntă. Cred că, în primul rând, este important să subliniem importanța Constituției. Constituția oferă un cadru uh, juridic și pașnic în care pot să opereze toate taberele ca o democrație. Cei care sunt tentați de metodele neconstituționale și tentația există sau de structurile paralele de a organiza consultări trebuie să știe că își asumă o responsabilitate majoră în acest moment, pentru că situația din țară este extrem de gravă din punct de vedere economic și al siguranței. Dacă persistă absența dialogului, se riscă scăparea de sub control a situației. Și de aceea trebuie să vorbim despre constituționalitate și dialog. Nu există alternativă, nu poți avea una față, ă, fără cealaltă. Și este important ca noi să subliniem acest lucru în politica noastră față de Venezuela. Este extrem de important de asemenea să menționăm și importanța faptului că avem alături de noi delegația venezuelană și apreciem sprijinul și interesul său față de soarta Uh, deținuților politici. Noi aici apărăm drepturile omului și de aceea este important să îi susținem și pe ei. Din dezbatere concluzionez că avem cu toții același cel de a ajuta poporul venezuelan să iasă din situația uh, actuală și să depășească polarizarea politică. Ce putem face acum pentru a ajuta poporul venezuelan? Trebuie să cerem în continuare tuturor actorilor politici să înțeleagă ce s-a întâmplat, să se uite la alegeri, să se uite la constituționalitate, să înțeleagă că nimeni nu poate decide de unul singur și să lucreze la un dialog constructiv. Altă alternativă nu există și din acest punct de vedere Cred că uh, contactele parlamentare pe care le-ați dezvoltat au fost foarte importante. Le mulțumesc deputaților care au uh, mers în Venezuela anul trecut ca să asculte și să transmită acest mesaj european de sprijin. Este un rol foarte important pe care l-ați jucat. De asemenea, uh, reflectă diversitatea politică și geografică a acestui Parlament și m-a bucurat să văd uh, această delegație și vreau să întreb dacă poate să existe și o delegație din partea Comisiei AFET. Apreciez în continuare rolul Parlamentului European în păstrarea acestui subiect pe ordinea de zi și în solicitarea de soluții pașnice pentru criza din Venezuela. Mulțumesc! Mulțumesc, dezbaterea s-a închis. Următorul punct pe ordinea de zi este o întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată Consiliului în ceea ce privește Convenția ONU în ce,